Uh, cu privire la sistemul de pensii. Doamna raportor are cuvântul, dar nu folosește microfonul. Voorzitter, geachte collega's, mevrouw eh, Kroes, feit dat u hier bent. Domnule președinte, stimată doamnă comisar Cross, mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi. În primul rând, următoarea observație. Acum am ascultat pe doamna da Chemant din cabina de interpreți, o interpretă foarte bună din cabina de olandeză. Din păcate, dumnea ei ne va părăsi, însă are o voce foarte, foarte bună și ne va fi dor de a, dar vă rog să treceți acest lucru în procesul verbal. M-am bucurat că am avut ocazia să mai aud o dată și astăzi. Domnule președinte, sper că nu mi se va tăia din timpul de vorbire pentru această observație. Stimați colegi, aș dori să le mulțumesc colegilor care au lucrat alături de mine, domnului Thomas Mann și tuturor acelora care și-au adus contribuția de acest raport. Le mulțumesc pentru colaborarea fructuoasă pe care am avut-o. Ne dorim cu toții niște pensii care să fie adecvate, sigure și viabile. Însă acestea sunt de responsabilitatea statelor membre. Acest lucru nu înseamnă că Parlamentul European nu poate să-și dea avizul cu privire la acest subiect. Ă, și în cazul ă, pensiilor trebuie să ținem cont de ele în programele care există la nivel național și trebuie să ținem cont de aspectele sociale implicate de acestea. Cum ne putem asigura că în toate statele membre vârstnicilor li se asigură niște norme de viață corespunzătoare odată ce aceștia ies la pensie? Domnule președinte, pe moment avem o, um, o populație în schimbare. Vârstnicii trăiesc tot mai mult, sunt tot mai sănătoși, însă tot mai puțin sunt oamenii care trebuie să se ocupe de finanțarea pensiilor acestora. Populația îmbătrânește. O treime din populația europeană e deja de peste 55 de ani astăzi. În Europa există sisteme de pensii foarte diferite. Uh, avem uh, un prim pilon de pensii care de fapt uh, reprezintă solidaritatea între generații și pe viitor acest sistem va rămâne cel mai important. Însă îmbătrânirea societății înseamnă și o împovărare a generației tinere când, existe, de, când există um, deficite care trebuie acoperite din buget, atunci este uh, atunci când intervine aici și pactul de stabilitate. Țările care au deficite foarte ridicate sau îndatorări foarte mari uh, trebuie să fie primele care trebuie să economisească și economisesc în ceea ce privește pensiile și sistemele sociale. Însă așa ceva nu ar trebui să se permită. E nevoie de o activitate mai lungă pe piața muncii. E nevoie ca cât mai multe persoane să fie implicate pe piața muncii. Cetățenii trebuie să poată să lucreze mai mult timp, dorim ca, ca aceștia să aibă cariere mai flexibile și ne dorăm să și ne dorim de asemenea ca aceștia să fie implicați pe o perioadă cât mai lungă din viață. Un al doilea pilon cuprinde pensiile ocupaționale suplimentare. Într-o parte plătesc angajatorii, o parte o plătesc angajații. Însă acestea se dezvoltă, acest tip de pensii se dezvoltă destul de greu pentru că și piața de acțiuni joacă un rol important. Și, și aici creșterea speranței de viață reprezintă o problemă. Domnule președinte, doamnă comisar, prin cerințele de capital propriu, ar trebui ca um, calitatea pensiilor de sub al doilea pilon să fie una îmbunătățită. Însă eu nu cred că acest lucru este bun, pentru că profiturile vor fi mai puține dacă vorbim doar de titluri de stat. Doamnă Crăs, trebuie să ne faceți o propunere, să veniți cu un document, o propunere în legătură cu acest domeniu. Un al treilea pilon este bazat pe economiile individuale. Eu cred că și în acest domeniu ar trebui să se facă mai multe. Însă trebuie să fie foarte clar cât se poate economisi sub acest pilon. Pe o piață de muncă deschisă e un factor important am terminat, vă mulțumesc. Mr. Mann, you have the floor. Mulțumim, domnule Mann. Mulțumim, Ria, pentru excelentul raport și mulțumim și pentru cooperarea excelentă dintre Apple și Econ. Atât salariații cât și patronii sunt îngrijorați în ce privește cerințele de capital pentru uh, uh, asigurările de pensii Eh, conform eh, noului regulament insolvency. Ca eh, raportor din partea Econ, nu pot decât să apelăm la Comisia Europeană ca cerințele de capital să nu se aplice și pensiilor ocupaționale. Deci trebuie să evităm legiferarea prin copy-paste. Avem nevoie de analize specifice și precise ale tuturor realităților de la fața locului și trebuie ca fiecare măsură să fie evaluată din prisma raportului cost-beneficiu. Dacă dacă se va proceda așa cum cere comisarul Barnier, atunci nici Insolvency 2 nu ar trebui să mai are niciun fel de rol. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus uh, și uh, raportorul, pensiile țin de competența statelor membre cu specificitățile lor. Dar este important ca noi să facem recomandări pe un subiect dificil, într-un uh, context complex al crizei. Iată câteva elemente importante pentru grupul nostru. Pilonul 1 este fundamental pentru solidaritate și trebuie să fie piatra unghiulară a sistemului de pensii și să asigure mai mult decât o pensie minimă și uh, venituri decente. Pilonul 2 poate să aducă o contribuție, dar nu trebuie să fie obligatoriu pentru a, ajunge, pentru a atinge acest scop. Pilonul 3 nu poate să fie favorizat decât, decât pentru cei cu venituri scăzute și cu cariere incomplete. Rata de ocupare reprezintă aspectul important de finanțare a pensiei și trebuie favorizat nu doar pentru cei mai vârstnici, dar și pentru uh, tineri, pentru a-și aduce contribuție la acest sistem. Și, toată, și reforma vârstei de pensionare nu se poate face decât după ce s-a evaluat de, cu, cu partenerii sociali uh, oportunitatea acestei uh, reforme și nu, și Chiar dacă nu este un raport socialist, uh, așa cum l-am fi elaborat noi, poate la grupul nostru, este, reprezintă un compromis foarte bun pentru motiv pentru care mulțumesc domnului raportor. Cum spuneam și mai înainte, dacă ați luat deja cuvântul la această dezbatere, nu aveți cuvântul și a doua oară. Domnul Pașca are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar niște pensii stabile și adecvate sunt cele care oferă muncitorilor securitate. Dacă sunt protejați pe timpul uh, în care lucrează, atunci pot să se bucure de o bătrânețe fericită. Din păcate, dezvoltarea demografică nu e una foarte fericită. Această criză care a durat șase ani ne arată care sunt riscurile asupra sistemelor de pensii și criza economică este un motiv. Sistemele de pensii din al doilea pilon care investesc pe piețele financiare trebuie să fie mai bine monitorizate, astfel încât să ne asigurăm că investițiile proaste nu vor, ex- nu vor expune sistemele de pensii unui risc pentru a ne asigura că avem sprijinul publicului în aceste sisteme de pensie, e, e absolut necesar să oferim informații clare și precise între legătura dintre suma de bani dintr-un cont și riscurile pe care le implică aceasta, astfel încât pensionarii trebuie să poată ei să ia decizia ce fel de riscuri doresc să-și asume pentru viitoarea lor pensie. Mulțumesc! Eh, Beste Ria, ik wil eerst... Mulțumesc foarte mult. Dragă Ria, mai întâi vreau să-ți spun că apreciem eh, eh, foarte mult eforturile tale de a îmbunătăți situația dezastroasă pe care o avem în domeniul pensiilor, în special în ce privește pilonul 2. De ce în cadrul pilonului întâi n-ai fost la fel de explicită? Uh, pentru că, de exemplu, uh, în cazul list, uh, legii privind pensiile publice din țările de jos, trebuie să, trebuie să mergem pe alte cale pe care, decât Comisia. Eu personal nu consider că creșterea vârstei personare este o competență a UE sau că este oportună ca atare, pentru că Eh, trebuie să putem păstra totuși un oarecare standard de viață, atât în perioada de activitate, cât și în perioada de eh, pensionare. Eh, lucrurile din realitate nu corespund însă cu articolul 114 din tratat, în care se spune foarte clar că Uniunea Europeană nu are competențe de a interfera cu uh, Uh, chestiune cu afacerile bugetare la statelor membre. Deci RIA trebuia ca la pionul întâi să uh, invoce acest articol. Mulțumesc. Domnul Becker are cuvântul. ca reprezentant al seniorilor și uh, deputat acestui Parlament, vreau să o felicit pe raportare în legătură cu raportul său pe tema viitorului sistemului de pensii. Uh, sigur că sunt de acord și cu pilonul 1 și cu pilonul 2 suplimentar uh, trebuie să existe în plus stimulente pentru păstrarea în ocupare mai mult timp a cetățenilor. Dar trebuie să nu renunțăm la modelul nostru de bunăstare socială europeană. Trebuie ca modelul acesta să nu se strice și trebuie să uh, devină mai bun. Și nu cred că este suficientă noțiunea de pensii adecvate. Nu trebuie ca pensionarii să, nu cred că trebuie să, uh, ca pensionarii să ajungă dependenți de ajutoare sociale, pentru că este vorba de un merit pe care pensionarii îl au pentru anii de muncă pe care uh, i-au prestat. Iar în ce privește uh, vârsta de pensionare, politicul nu trebuie să ceteze populiștilor. Avem nevoie de o nouă agenda a pensiilor europene și datorăm acest lucru tinerilor pentru că ei vor duce mai departe acest sistem de pensii. Mulțumesc. Mulțumim și acum doamna Zuber. Obrigada. O livro verde. Mulțumesc. Cartea verde, cartea albă a Comisiei, acest raport uh, uh, pune uh, două obiective fundamentale foarte simple. Promovarea uh, reformei în acest domeniu și uh, uh acest, uh, și acest instrument financiar uh, care este instrumentul complementar al pensiei. Uh, și vârsta, de, și vârsta de, de pensionare trebuie reformată. Avem nevoie de Aici nu este vorba doar despre vârsta sănătoasă, ci de dreptul care a fost dobândit după zeci de ani de luptă. Este vorba de dreptul la uh, uh pensie și nu trebuie să se, uh, să se, să se trebuie să se nu trebuie să se submineze uh, drepturile cetățenilor și uh, aceste drepturi de pensie au fost vândute băncilor pentru a face milioane de euro. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate pentru cei uh, care, uh, uh, care se confruntă cu probleme. Nu este vorba doar de o chestiune demografică, ci de redistribu- redistribuția bogăției și a veniturilor. Uh, Um, la ora actuală în Portugalia se vorbește de, de vârste pensionare 65-66 de ani și um, Parlamentul poate să aprobe această reformă, dar până la urmă lucrătorii vor avea ultimul cuvânt de spus. Thank you all very much indeed. Uh, Vă mulțumim foarte mult, doamnă comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, țin să-i mulțumesc doamnei raportor, doamnei Oman și raportorilor din umbră pentru cooperarea constructivă de care ne-am bucurat și pentru mesajul acestei cărți albe. Când am prezentat în februarie 2012 Cartea Albă, noi ne-am dorit să arătăm cum uh, ne putem asigura, deși există contextul pe care l-a menționat doamna Omân și anume o populație în îmbătrânire și constrângeri fiscale, cum ne putem asigura că sistemele noastre de pensii vor continua să fie durabile și vor putea să le ofere un venit decent cetățenilor. Cartea albă arată cum se poate face acest lucru, cum se poate face un echilibru între timpul petrecut în ex, în cadrul profesiei și la pensie. Totul e rezultatul unor consultări cu Parlamentul European, statele membre și părțile interesate. Am S-a adus o contribuție importantă pentru anul 2012, anul european al îmbătrânirii active și a solidarității între generații. Le-am cerut statelor membre să evalueze foarte clar reformele propuse, să țină cont de faptul că speranța de viață este în schimbare și să se asigure că pot garanta o independență financiară a pensionarilor. Salut și acordul Parlamentului asupra faptului că e important să existe și niște pensii ocupaționale suplimentare. Acestea trebuie să, fre, să fie profiectate într-un, într-un asemenea fel încât să nu afecteze mobilitatea pe piața de muncă. Apoi este foarte important să fie menținut primul pilon și anume pensiile publice. Vreau să vă asigur de faptul că, consi, că Comisia crede foarte mult că aceste pensii trebuie să fie adecvate, așa cum apare în raportul din 2012, pentru că pensiile vor rămâne principala sursă de venit um, pentru vârstnici și pe viitor. De la publicarea cărții albe în februarie anul trecut, am ajuns la o implementare bună în acest sens. Toate cele ce apar în uh, Cartea Albă au fost apoi reluate și în recomandările făcute pe parcursul semestrului european. Statele membre au adoptat reforme care încurajează cetățenii europeni să rămână mai mult activi pe piața de muncă. Raportul doamnei Oman confirme faptul că există voință politică de schimbare, astfel încât să facem față provocărilor aflate în fața sistemelor noastre de pensii. Cu toate acestea, pentru a ajunge la cele 20 de scopuri în ceea ce privește adecvarea și viabilitatea sistemelor de pensie, e nevoie de niște eforturi ambițioase și susținute din partea tuturor actorilor, statele membre, instituțiile Uniunii Europene, partenerii sociali și părțile interesate. Mulțumim, doamnă comisar, vă mulțumesc, stimați colegi și îi mulțumim doamnei raportor pentru un raport foarte important și nu mulțumim doar uh, cabinei, uh, dorim o pensionare fericită nu doar cabine olandeze și celorlalte cabine de interpretariat. Trecem acum la raportul domnului Gaier, strategii, strategii regionale pentru zonele industriale din Uniunea Europeană. Aveți cuvântul.